Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 84 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 94 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 98 pentru, împotriva abțineri. Verificăm aici la 98, votul s-a deschis.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 S-a închis votul. Cred că e destul de clar. 98 la 3. Se pot afișa rezultatele? 98 la 3. From here you can more or less see... Stimată coleg, de la locul meu se poate vedea destul de bine care este majoritatea, credem. mă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 So, was that rejected? Okay. Te respinge. Bun. 132 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 134 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la 134,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 se resping. Compromisul 21 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm la amendamentul 19. S-a deschis votul.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 So, dann nehme ich die voting list. Can we ask the machine been read? Dacă toată lumea e în sală, s-a reprogramat aparatul. Anders, how are you doing? Dear colleagues, we can continue. Dragi colegi, haideți să continuăm cu ședința noastră FED. Am înțeles că apară consolele au fost reprogramate. Trecem la punctul 2, adoptarea ordinii de zi. Există observații? Domnule Austrevicius, domnule Preda, doriți să luați cuvântul? Da, să mă puneți la curent legat de evenimentele din Moldova. Domnule președinte, spune domnul Austrevicius, dacă într-adevăr așa stau lucrurile, dacă tribunalul din Chișinău nu a confirmat mandatul uh, lui Andrei Năstase, care a fost ales uh, drept uh, nou primar al Chișinăului, firește, trebuie să reacționăm și cât se poate de prompt. După ședința, la ședința noastră cu Envi, Cristian Preda deja a abordat acest subiect la ora actuală. Uh, Încercăm să vedem dacă cineva de la Serviciul de Acțiune Externă poate veni astăzi la AFET să ne pună la curent cu ce exact se întâmplă la ora actuală la Chișinău. Vom uh, răspunde așadar de data ce primim un răspuns de la SAE. Knut Fleckenstein. Da? În regulă. Da, trebuie să ne punem de acord că la un moment dat, de-a lungul zilei, va trebui să modificăm ordinea de zi și să punem serviciul de acțiune externă, uh, să îl înghesuim cumva. Dacă nu mai există alte observații, trecem la punctul 3, comunicări ale președintelui. Nu, avem, uh, nu am nimic aici de comunicat. Punctul 4, aprobarea proceselor verbale reuniunile de pe 19-20 martie, 12 aprilie, 17 aprilie și 26 aprilie. Există observații? Dacă nu există observații până la sfârșitul ședinței, procesele verbale se consideră ca fiind adoptate. Trecem acum la votul electronic, punctul 5, acordul de parteneriat și cooperare între UE și Irak, cât și numărul 6, acordul de parteneriat și cooperare între UE și Irak Raportor, raportoare pentru ambele rapoarte este doamna Saifi. Dorește să ia cuvântul raportoarea? Vă rog. Nu, nu doriți? În regulă. Minunat. Putem să trecem atunci la uh, voturi. Începem cu votul referitor la proiectul de raport privind propunerea Consiliului uh, pentru acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană pe de parte și Irakul pe de altă parte, un vot unic. Um, cine e un vot prin apel nominal? Ei bine, am cer scuze, vot electronic așadar. S-a deschis votul. Ah, okay, okay. Okay, the vote is open. S-a deschis votul. S-a închis votul, adoptat 51 la 2. Trecem acum... Da, 52 inclusiv cu Nina Gil. Trecem acum la votul, uh, la lista de vot. Începem cu amendamentul 51 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis 10 pentru, împotrivă, abțineri, Adoptat. 53 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 58 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 12 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 13 pentru, împotriva abținerii, adoptat. 14 pentru, împotriva abțineri, adoptat. Compromis 15 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Compromis 16 pentru, împotriva, abțineri. Adoptat. 79 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Din respect pentru vicepreședinte. S-a deschis votul. <laughs> The vote is closed. S-a închis votul. Bine. Respins. doi pentru să întrerup microfonul vorbitorului. 83 pentru, împotriva, abțineri. Adoptat. Compromis 17 pentru. Verificăm. Bine. 83. Vote is open. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromis 17 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 18 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 19 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 20 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 100 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm. Check now. S-a deschis votul. Trei colegi încă tot n-au votat. 64 cu Nina, dar doar 61 au votat. Trei dorm sau lipsesc. The vote is closed. S-a închis votul. Adoptat. Compromis 21 pentru, împotriva abțineri, adoptat. Amendamentul 105 pentru, împotriva abțineri, adoptat. Compromis 22 pentru, împotriva. Ce vreți să verificăm? 105? 105 verificăm. În regulă, 105. S-a deschis votul. It's closed. S-a închis votul. Da, e o majoritate evidentă. Cereți să controlez, să verific o majoritate clară. Îmi cer scuze. Intervenție din sală fără microfon. But you can see if the lead... Dar se poate vedea dacă liderii grupului arat, fac un semn, cam poți să-ți dai seama. Alte intervenții din sală fără microfon. So we go... Mr. Fleckenstein? Domnule Fleckenstein? Domnule președinte, colegul se lovește de anumite greutăți în această dimineață. Poate puteți să-i oferiți un loc în primul rând și poate vedea mai bine de acolo. Okay, so we now continue compromise 22 in favor. Compromis 22. Adoptat. 20, compromisul 23 pentru împotriva abținerii adoptat. 113 pentru împotriva abținerii adoptat. Compromis 24 pentru împotriva abținerii adoptat. 121 pentru împotriva abținerii respins. 122 pe părți, două părți, trei părți, îmi cer scuze. Prima parte pentru împotriva abținerii adoptată, a doua parte pentru împotriva abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul adoptat. A treia parte pentru, împotriva, abținerii. Adoptat. 123 pentru împotriva abținerii. Adoptat. 124 pentru împotriva abținerii. Adoptat. Compromis 25 pentru împotriva abținerii. Adoptat. 129 pentru împotriva abținerii. Adoptat. Compromis 26 pentru împotriva abținerii. Adoptat. 135 pentru împotriva abținerii. Adoptat. 137 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 138 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la considerentă 1. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromis 1. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 5. Pentru, împotriva, abțineri, nu e clar. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat. Compromis 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. A adoptat. Compromis 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. A adoptat. Compromis 4 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 17 pentru, împotriva, abțineri, respins. 20 pentru, împotriva, abțineri, respins. Verificăm. Verificăm amendamentul 20, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins clar. Numărul 5, al compromis 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Verificăm amendamentul 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Abțineri? A, ah, nici nu contează. E clar adoptat. Compromis 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 30 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 33 pe două părți. Am adoptat compromisul 7, da. Deci, partea, prima parte e caducă. Deci trecem doar la cea de-a doua parte, am înțeles bine? Deci, 33 a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 44, verificăm, 42. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 44 pentru, împotriva abținerii, respins. Compromis 9 pentru, împotriva abținerii, adoptat. 46 pentru, împotriva abținerii. Verificăm, verificăm 46 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 47 pentru, împotriva, abținerii. Respins. Acum trecem la avizul DV. Amendamentul 1 pentru împotrivă abțineri adoptat. Nu. Nu, nu vreau să tensionez și mai mult relațiile noastre. 3 pentru împotrivă abțineri adoptat. 4 pentru, 7 îmi cer scuze, pentru împotrivă abțineri adoptat, 10 pentru împotrivă abțineri adoptat, 13 pentru împotrivă abțineri adoptat, 19 pentru împotrivă abțineri adoptat, 21 pentru, împotriva abținere adoptat. Și acum trecem la 26 de la DV pentru, împotriva abțineri adoptat. Și acum, în sfârșit, ajungem la votul electronic, la proiectul de raport, așa cum a fost el modificat. S-a deschis votul. Lipsesc de colegi. S-a închis votul. a Adoptat. 51 la 3. Felicitări doamnei Saifi. We then... Trecem acum la punctul 7 recomandarea Consiliului cu privire la cea de-a 73-a sesiune a adunării generale a Organizației Națiunilor Unite. Raportorul este Eugen Freund. Eugen, dorești să spui ceva? Te rog. Am fost sfătuit să nu iau cuvântul, dar aș dori totuși să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și colegilor mei care m-au ajutat în redactarea acestui raport și aștept uh, cu mare interes adoptarea raportului. Mulțumesc! Mulțumim, mulțumim, dragă coleg. Doamna Lohpilar, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să anunț un amendament oral, deoarece ieri seară Statele Unite s-au retras de la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului. Iată de ce, cu sprijinul raportorului, aș dori să citesc textul pentru acest amendament. Regret uh, decizia Statelor Unite de a se retrage de la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, deoarece participarea UE și sprijinul pentru acest, uh, această entitate indispensabilă pentru drepturile omului roagă administrația Statelor Unite să-și reevalueze decizia. Așadar, în raportul nostru deja am criticat uh, lacunele existente, dar având în vedere că este un eveniment recent, sper că puteți accepta amendamentul. Nu am nicio obiecție la acest amendament. Aveți uh, comentarii din partea celorlaltor grupuri politice? Cristian, Cristian, ai putea să-ți pornești microfonul? Îmi cer scuze, nu am înțeles. Doriți să înlocuiți textul? Doamne Lohbiller, e vorba de o actualizare, e o completare. Spuneam că deja în text criticăm defectele Consiliului uh, ONU pentru drepturile omului ca atare. Da, vom vota la sfârșit acest amendament oral. It's quite a long list. Deci, e o listă de văd destul de lungă, așa că haideți să începem și să încercăm să fim cât mai preciși și rapizi cu putință. Începem cu amendamentul domnului Cerstanăc. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adaptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica. 52 s-a deschis votul. Mai așteptăm încă 3 voturi. Bun, s-a închis votul. Și se adoptă. 53 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 54. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 30 de voturi pentru, 27 împotrivă. Vot foarte strâns. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri. 57 vom verifica. Să deschid vot. S-a închis votul și se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă. Mă iertați, spune domnul președinte, 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 71 pentru, împotriva, abțineri. Vom verifica 71, Iolainen. S-a deschis votul. Thank you. Obviously, three colleagues În continuare, trei colegi se pare că ar fi părăsit sala sau nu mai vor să participe la vot. Interesant. S-a închis votul și se respinge. 72 până la 75 le votăm împreună. Pentru, împotrivă, abține, se resping. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 88 88 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 88. S-a deschis votul. Three colleagues are still sleeping. Vot... În continuare dorm trei colegi, dorm. Bun, s-a închis votul și se adoptă. 89 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 90 pentru, împotriva, abțineri. Vom verifica 90. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge. 91 până la 93 pentru, împotriva, abțineri, se resping.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 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 115 e caduc și ajungem la compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 121 pentru, împotrivă, abțineri, se verifică. S-a deschis votul la 121. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. 135 cu amendament oral. Doriți să verificăm compromisul 12? Da, domnule! Imediat, imediat. S-a deschis votul. S-a votul. Și a fost așa, destul de evident. 135 cu amendament oral, domnul Covacev, s-a pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 136 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 136 și bănuiesc că o să fie destul de clar ca și data trecută. În continuare, ai șase colegi. Ori nu de față, ori dorm. S-a închis votul și se respinge. 30 de voturi împotrivă, 27 pentru. 137 vot pe părți, două părți. Mai întâi, partea întâi. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 27 pentru, 25 împotriva. Votăm partea a doua. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Verificăm și partea a doua. S-a închis votul. și se adoptă. 138 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 140 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 140. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și ajungem la 145 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 146 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm 146. Linen. S-a închis votul și se respinge. 147 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 148 pentru, împotriva, abțineri, se respinge.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 abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 179, Charles Tanuc pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 180 și 181 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 182 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 182. Moody. S-a deschis votul. S-a închis votul și s-a adoptat. 183 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 184 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 185 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 186 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 187 pentru, Împotriva. Abțineri. Verificăm 187. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 193, clockbiller pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Verificăm. 193 s-a deschis votul. Și se adoptă. 100 194. E caduc. Pentru că s-a adoptat 193. Bun, 196 pentru împotriva abțineri se respinge. 197 pentru împotriva abțineri se respinge. 198 pentru împotriva abțineri. Verificăm 198. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 23 pentru împotriva abțineri se adoptă. 204 pentru împotriva abțineri se adoptă. 206 pentru împotriva abțineri se respinge. 207 pentru împotriva abțineri. Aș spune că a fost respins, dar verificăm. 207 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Douăzeci patru pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și iată că ajungem deja la 213. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 214 pentru, împotriva, Abțineri. Verificăm. Dacă ați ridica mâinile mai sus, ar fi mai bine. S-a deschis votul. Trei colegi mai trebuie să voteze. S-a închis votul, nu mai contează, se adoptă. 28 pentru, 24 împotrivă. 215 pentru împotriva abțineri se adoptă, 216 pentru împotriva abțineri se adoptă, 217 pentru împotriva abțineri se respinge, 218 pentru împotriva abțineri se adoptă, 219 pentru împotriva abțineri. 219, verificăm. S-a deschis votul și se închide votul și se respinge. Compromisul 25 pentru împotriva abțineri. Se adoptă 222 pentru împotriva abțineri. Se respinge 223 pentru împotriva abțineri. Se adoptă 225 pentru împotriva abțineri. Se adoptă, se respinge? Ce ați văzut? Verificăm 225. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 26 pentru împotriva abțineri se adoptă, 27 pentru împotriva abțineri se adoptă, 28 pentru împotriva abțineri se adoptă, 234 seifi pentru împotriva abțineri se adoptă, 235 pentru împotriva abțineri se respinge, 236 șters, 237 pentru împotriva abțineri De fapt, 236 uh, nu era șters, ci era o solicitare de ștergere. Deci trebuie să votăm. 236 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum ajungem la 237, doamna Lochbiller, pentru, împotrivă, abțineri. S-a deschis votul, verificăm. Mulțumesc. S-a închis votul și se adoptă. Domnul Borghezio. Puteți să rugați pe interpreții din cabina italiană să vorbească în așa fel că să pricep și eu. Ce-ați spus, dragă colegă? Sunt deja în grevă, interpreții? Salutări, cabina de italiană! Puteți să ziceți ceva? Domnul Borghezio, se aude din italiană ceva acolo? Și unde rămăsesem? 238 Covacev pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 242 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 29 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 30 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 251 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 254 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 256 pentru, împotriva, abțineri, verificăm 256. S-a închis votul, se adoptă. Și acum, la 257 avem un vot pe părți, dar cu 5 părți. Extraordinar. Așa că începem cu partea întâi. Pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. vot liber. Suntem pentru? Suntem cum? S-a deschis votul și acum s-a închis votul. Și în mod clar se adoptă. Votăm partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Eu aș crede că s-a adoptat, dar verificăm, verificăm partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Votăm partea a treia pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a patra pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a cincea pentru, împotriva, abțineri. O să verificăm partea a cincea. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 258 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 259 pentru, împotriva abțineri. Verificăm 259, verificăm 259, s-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. 260 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 31 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 32 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 265 pentru, împotriva abțineri se respinge. 266 pentru, împotriva abțineri, să respingem. 267 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 267, aveți dreptate, mai bine verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 268 e caduc și ajungem la 269. Domnul Scholz pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 269. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 276 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 279 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Sau verificăm, nu e clar, verificăm. 279 s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. 281 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 282 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 283 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, dar uh, verificăm la 283. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 284 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 285 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 286 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 287 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 288 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. La Vreți să verificăm și la 287? Mie mi s-a părut evident, în ciuda rezultatului de aseară, dar înțeleg. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge în mod clar 288 acum pentru împotrivă abțineri. Se respinge. Verificăm. Verificăm 288, amendamentul Moody. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 34 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 300 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 309. Helmut Scholz pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 316. Claire Moody pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm și aici, s-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. 318 până la 321 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 300 Intervenții fără microfon din sală. Președintele răspunde nu, a fost totuși evident. Și ajungem la 322, doamna Lochbiller. Și vă întreb, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aici verificăm. S-a deschis votul, votul s-a închis și se adoptă cu 29 la 28. 322 a fost adoptat, prin urmare 323 și 324 sunt caduce. Ca și 325 de altfel. Ajungem iar la Claire Moody, la amendamentul 326 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 326 s-a deschis votul. Votul s-a închis. 30 la 28, încă foarte aproape, foarte apropiat. 327 Lochbiller pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 328 Tenoc pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Referirile. 1. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă se respingem, ce scuze, compromisul 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 7 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm la 7. S-a deschis votul.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 41 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și ajungem la amendamentul 16, minunat, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 43 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm la 27. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 32 uh, pentru, împotrivă, abțineri uh, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm? Bine, 33 pentru, ce scuze, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 34 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm la 34. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 34 se adoptă, deci 35 este cadu. Compromisul 45 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 46 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 42 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 43 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 47 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum ajungem la amendamentul oral numărul 2, prezentat la începutul acestui vot pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și ajungem în final la votul electronic pe Recomandarea astfel modificată? Minunat! Prin urmare, vot electronic. S-a deschis votul. Lipsesc încă doi colegi. S-a închis votul. 29 la 9 și 20 de abțineri. Felicitări raportorului! Deja avem o întârziere de 15 minute, prin urmare trecem direct la votul următor privind stadiul relațiilor UE-China. Raportorul, prietenul nostru, Bas Belder, Bas, dorește să spui ceva, nu? Atunci trecem la vot direct. Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 104 pentru, împotriva abțineri. Verificăm. Verificăm la 104, Castaldo s-a deschis votul.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 Trecem acum la Tokeș Andrichene pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 134 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 141 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm amendamentul Boștinaru-Lainen, care se vor confrunta cu a doua înfrângere în două minute. S-a deschis votul. Intervenții fără microfon din sală. Cnut. Votul s-a închis și de data aceasta este mai și mai clar. Compromisul 17 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 140, 152 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 100, compromisul 18 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 170 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 20 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 21 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 184, raportorul pentru împotriva abțineri se respinge. 185 pentru împotriva abțineri se respinge. 186, Lionel Boștinaru Dream Team <laughs> pentru împotriva abțineri Verificăm. Verificăm la 186. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și de această dată este respins. 187. Raportorul pentru împotrivă, abțineri, Eu zic că e respins, dar haideți să verificăm la 187. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 27 la 26. 188 Avem nevoie, într-adevăr, de acel arbitru cu asistență video. Ce s-a întâmplat cu aparatul dumneavoastră? Îmi pare rău, dar trebuie să continuăm. Și credeți-mă, nu e sfârșitul lumii. Așa. Ce trebuie să fac aici? Ah, am înțeles. Sandra, Sorry, I was not vote. Um, pare rău, nu am votat, am ratat acest vot. Dar rezultatul e același pentru că aș vota pentru. E bine că acum toată lumea observă cine votează și cine nu votează. De dragul păcii vreți să votăm încă o dată? Ar fi trebuit să facem asta și în timpul uh, meciului Germania-Mexic. Și unde am ajuns acum? La 187. Deci redeschidem votul la 187. O Tot lipsesc doi colegi. Ultima șansă. Nu-mi spuneți că nu vom merge aparatul. S-a închis votul. 27 la 28 se respinge. Ajungem acum la 188. Doamna Pitera, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 195 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 197 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 197. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se respinge. Compromisul 24 pentru împotriva abțineri se adoptă. Și ajungem direct la 199, dacă nu mă înșel. Minunat! Pentru împotrivă, abțineri se respinge. 200 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 201 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 202 pentru împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 203 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 212 și 214 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 213 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 220 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 221 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 222 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 26 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 27 pentru împotriva abțineri se adoptă. 231 pentru împotriva abțineri se adoptă. 239 pentru împotriva abțineri se adoptă. 241. Domnul Castaldo. Vot pe părți. Prima parte pentru împotrivă abțineri se adoptă. A doua parte pentru Împotriva? Abțineri? Prima parte a fost adoptată. Vreți uh, verificare la a doua parte? S-a deschis votul. The vote is closed. Oh, that is pretty obvious. S-a închis votul și cred că rezultatul e destul de evident. Respins. Trecem la 244 pentru împotriva abțineri respins, 246 pentru împotriva abțineri respins, 246 verificăm? Bine. Da, ca să fie pace pe pământ, 246 verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 247 pentru împotriva abțineri. Respins. 248 pentru verificăm. Domnul, de obicei, amendamentele domnului Schaffhauser nu prea strâng majoritatea, dar verificăm. 247 s-a deschis votul. S-a închis votul. Dar ce bine că am verificat totuși 247 respins. Trecem la 248 pentru împotriva abțineri respins. 249 pentru împotriva abțineri. Verificăm 249. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul respins. 251 pentru împotriva abținerii. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 252 pentru împotriva abținerii. respins. 253 pentru împotriva abținerii adoptate. 255 pentru împotriva abținerii adoptate. 256 pentru împotriva abținerii adoptate. 257 pentru împotriva abținerii adoptate. Iar acum echipa de vis 258 pentru împotriva abținerii. A, a, abținerii? Au pierdut încă o dată. Respins. Considerentele. Nu, nu e vot. Trecem direct la compromisul 1 pentru. Împotriva abținere adoptat. Compromis 2 pentru. Împotriva abținere adoptat. 26 pentru. Împotriva abțineri. Respins. 29 pentru. Împotriva abțineri. Ați văzut? 29. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Majoritate clară. Compromis 3 pentru împotriva abținerii adoptat. Compromis 4 pentru împotriva abținerii adoptat. Trecem la 46 și nu am să spun cine înaintea acest amendament pentru împotrivă, abțineri, adoptat, 47 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, compromis 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 52 raportor pentru, împotrivă, abțineri, respins, 53 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 54 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 55 pentru, împotriva abțineri. Adoptat. Adoptat, da? Compromis 6 pentru, împotriva abținere adoptat. Compromis 7 pentru, împotriva abținere adoptat. 59 pentru, împotriva abțineri. Verificăm 59. Doamna Fotiga s-a deschis votul. The vote S-a închis votul. Respins cu diferență de un vot. Da, Sandra, chiar dacă ai fi, avut, ai fi votat pentru, nu ar fi făcut nicio diferență. Acum, ca pe dragul liniștii. Domnule Preda, Vom încerca uh, încă o dată. Da, e în regulă, repetăm votul. S-a deschis votul. Lipsesc doi colegi. Da, vă rog, treziți-vă. S-a deschis, s-a închis votul, îmi cer scuze. În regulă. Deci, uh, e respins clar. Șaizeci, raportor pentru, împotrivă, abțineri, respins. 61 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 62 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 63 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 64 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 66 din partea domnului Beautygofer pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 66, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 67 din partea raportorului Bas Belder pentru împotrivă abținere adoptat. 69 pentru împotriva abțineri adoptat. 70 pentru împotriva abțineri. Verificăm 70. S-a deschis votul. Number 70. The vote is closed. S-a închis votul. E adoptat, clar. 71 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 72 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 73 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 73. Atunci, trecem la compromis 9 pentru împotriva abținerii adoptat. Compromis 10 pentru, împotriva abținere, adoptat. 86 pentru, împotriva abținerii. abțineri. Verificăm 86, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Oare consolele nu funcționează? Sandra, ai votat? Îmi pare rău. Nu s-a făcut nicio solicitare în acest sens. Deci unde eram? La 86. Bine. 88 și 90 pentru împotrivă abțineri. Liniște, vă rog abțineri, avem abțineri sau era pentru? Încă o dată, 88 și 90 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 89, domnul Bütikofer, revine forța, pentru, împotrivă, abțineri, pentru, adoptat. 91 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 92 pentru, împotrivă, Abțineri. O victorie clară. Adoptat 93 pentru, împotriva, abțineri, respins. Acum la referiri. 1. Pentru, împotriva, abțineri. Era cam neclar. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. Citation number one. Da, la referire numărul 1 se pare că niciun membru al comisiei nu a fost prea interesat în a participa la vot. So, amendment number one. A, deci amendamentul numărul 1. Acum s-a închis votul. 46 pentru 2 împotrivă. Trecem la numărul 2. Pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 3 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 4 pentru, împotriva, abțineri respins. 5 pentru, împotriva, abțineri respins. 6 pentru, împotriva, abțineri readoptat. 7 pentru, împotriva, abțineri respins. 8 pentru, împotriva, abținerii adoptat. 9 pentru, împotriva, abținerii. Verificăm numărul 9. The vote is open. S-a deschis votul. Sandra? S-a închis votul. Adoptat. Numărul 10 pentru potrivă abțineri. A adoptat 11 pentru împotrivă abțineri. A adoptat nu, trebuie să votăm acum. Sunt avize de la INTA. Nu există un vot prevăzut. Trecem deja la Envy. Nu. Pentru că sunt diferite recomandări, nu putem vota în bloc. Envy 1 pentru, împotrivă, adoptat. Numărul 2 pentru împotriva abținerii, 3 pentru împotriva abținerii, respins. Pentru abținerii, adoptat. Pentru 5 pentru împotriva abținerii, adoptat. 6 pentru 7 pentru împotriva abținerii, adoptat. 8 pentru împotriva abținerii, adoptat. 9 pentru împotriva abținerii, adoptat. 10 pentru împotriva abținere adoptat, 11 pentru împotriva abținere adoptat, 12 pentru împotriva abținere adoptat, 13 pentru împotriva abțineri. Hai, Haideți să verificăm. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul adoptat. 14 pentru Împotriva abținerii adoptate. Nu votăm 15, 16 pentru împotriva abținerii adoptate. 17 pentru împotriva abținerii adoptate. Îmi cer scuze, 17 verificăm, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. A adoptat. 18 pentru împotriva abținere adoptat, 19 pentru împotriva abținere adoptat, 20 pentru împotriva abținere adoptat, 21 pentru... Vă rog, încetiniți, spune cineva din sală. 21 pentru împotrivă abțineri. Mulțumesc, aude din sală. Verificăm. 21. S-a deschis votul. A adoptat. 22 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 22 s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 23 pentru, împotriva abțineri. Adoptat. Considerentul A pentru, împotriva abținere adoptat. Considerentul B pentru, împotriva abținerii. Respins? Haideți să verificăm totuși. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. A adoptat cu o majoritate foarte strânsă. Considerentul 1, îmi cer scuze, trimiterea 1 a, pentru împotriva adoptat referire în mod 2 pentru, împotrivă, abțineri. Da, haideți să verificăm acum pe bune. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Adoptat. Și acum trecem la votul final pe proiectul de raport, așa cum a fost el modificat. S-a deschis votul. Three colleagues missing. Lipsesc trei coleg. Hei, treziți-vă. Ultima șansă să votați astăzi. S-a închis votul. Adoptat 43 pentru 9 împotrivă. Felicitări raportorului Bas Belder. Michel Gală, punct de procedură. Da, doresc doar să-i uh, informez pe colegii înainte să plece în ceea ce privește raportul referitor la Fondul European de Apărare, nu am ajuns la un acord între AFE și ITRE privind participarea. Vrem la AFE să se aplice aliniatul 55. Acum colegii ITRE la nivel tehnic tocmai au invitat comisia la ora actuală, pe măsură ce noi vorbim, să ajungă ei la un acord, poartă acum o întâlnire tehnică. Iată de ce am mers acolo în timpul votului, spunând că considerăm că înaintea unei întâlniri a conferinței președinților trebuia să decidem și credem că trebuie să fim pe picior de egalitate. Iată de ce mi se pare absolut neadecvat că această întâlnire să aibă loc și doream ca acest lucru să se um, înregistreze și doream să informez pe colegi înainte de a pleca. Atât din, punct, din partea mea. Thank you, Michael Gala. Mulțumim, Michael Galler. Înainte de toate, doresc să îi rog pe toți eh, colegii care nu doresc să participe la restul întâlnirii să părăsească sala. Uh, Dragi colegi, e vorba de un subiect important. Avem păreri diferite între ITRE și AFET în ceea ce privește uh, răspunderile care ne revin privind Fondul European de Apărare. Ieri am avut o întâlnire a conferinței președinților de comisii și nu am reușit să ajungem la un acord. Asta înseamnă că președintele Buzek și cu mine vă trebui să discutăm și dacă nu reușim, atunci președinta conferinței uh, președinților de comisie va trebui să iau, decide, să iau o decizie, dar îți mulțumim, Michel Galler că ai semnalat acest lucru în timpul votului. Cred că este un pas important pentru comisia noastră. Bine, dragi colegi, având în vedere că mai avem, că avem o întârziere de 45 de minute, trecem acum la rapoartele comisiei. De obicei, suntem întotdeauna punctuali cu voturile noastre. Acum lucrurile nu stau cam ieșit din frâu. Uh, atunci când apar aceste rapoarte controversate, trebuie să ne lăsăm deoparte mai mult timp. Trecem, prin urmare, la punctul 9, raportul Comisiei referitor la Serbia. Raportor pentru acest raport este un coleg din Germania care se numește David McAllister. Și acum am să dau cuvântul acestui coleg în calitate de raportor, dacă sunteți cu toții de acord. I would like to keep it as short as possible because we're already running out of time. Dragi colegi, cât mai pe concis cu putință, pentru că oricum ne presează timpul și dați-mi voie să vă spun că raportul meu Uh, cuprinde cinci mesaje principale. Primul este că Serbia se află pe calea spre Uniunea Europeană la timp și a luat măsurile necesare pentru a se alinia cu achiul european în ultimele 12 luni, a făcut progrese suplimentare pentru a avea o economie de piață funcțională și pentru a asigura creștere economică și pentru a menține stabilitatea macroeconomică. Cu toate acestea, aderarea la Uniunea Europeană e un proces care se bazează pe merite și care depinde doar de uh, adoptarea măsurilor de punere în aplicare a reformelor uh, necesare. Și nu e vorba de o dată, ci e vorba de rezultate. Și noi sperăm, uh, în mod sincer, în următoarele săptămâni și luni, că Serbia se va apropia și mai mult către momentul aderării. Al doilea mesaj, statul de drept, se află în uh, miezul negocierilor de aderare și misiunea principală a Serbiei pentru a se apropia de Europa este să deschidă și alte capitole de negocieri și să facă progrese în ceea ce privește statul de drept și reformele aferente. Chiar dacă Belgrad a demonstrat că există un angajament clar pentru a face față problemelor, este totuși crucial să spărim eforturile, mai ales pentru a asigura independența și eficiența sistemului judiciar și pentru a lupta în mod eficient împotriva crimei organizate și a corupției. Cel de-al treilea mesaj, uh, trebuie să se garanteze libertatea mass media și în următorul an mai ales Situația mass media în această țară trebuie să fie îmbunătățită. Cu toții suntem de acord în comisia noastră că mass media și libertatea presei este un element principal al democrației care poate fi realizat doar prin adoptarea legilor și prin crearea unui mediu prietenos cu mass media. E ceva absolut esențial. Cel de-al patrulea mesaj Serbia în continuare trebuie să-și continue eforturile pentru a normaliza relațiile cu Kosovo și prin președintele său Alexandru Vucic trebuie să lanseze un dialog constructiv intern pe marginea acestui proces. Ambele părți, Kosovo și Serbia, acum trebuie să treacă la următoarea etapă și anume implementarea de plină a acordurilor deja încheiate și asta uh, la momentul potrivit și în mod sincer crearea unui acord de asociere și de înfrățire a diferitelor municipalități din cele două țări sunt de asemenea o etapă suplimentară și de asemenea trebuie rezolvată și problema energetică între cele două părți. Și cea de-a cincea observație, ca și parlamentar convins, mi se pare deosebit de important ca Narodna Skupština, Parlamentul să-și exercite într-adevăr un drept de monitorizare al executivului și transparența procesului legislativ și calitatea acestea trebuie să fie sporite prin măsuri foarte clare și procedurile de urgență trebuie să fie reduse. Narodna Skupština trebuie de asemenea în mod activ să participe ca și entitate democratică la dezbateri și la monitorizarea aplicării legislației. Și în final, dar nu în cele din urmă, este absolut esențial ca Serbia să nu mai amâne acțiunile și obligațiile care uh, îi revin în cadrul politicilor uh, Formului uh, Națiunilor Unite pentru Securitate. Și acum, iată, după această prezentare, aștept cu nerăbdare comentariile și intervențiile dumneavoastră și mai întâi să dau cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Edward Cookan mai întâi, vă rog. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Pot să fiu foarte succint. În fond, sunt de acord cu tot ceea ce ați spus Vreau doar să spun că s-a făcut o muncă extraordinară, domnule McAllister, pe acest dosar, ca de obicei. Am avut ocazia să discutăm cu diferiți colegi despre situația din Serbia și um, în cadrul uh, formatului de Comisiei uh, pentru Asociere și Stabilizare. Vreau să subliniez progresele care au fost realizate. S-a trecut de la 12 capitole deschise, deocamdată două provizori au fost închise și ne așteptăm să mai fie deschise încă două anul acesta. Uh, exemplul Serbiei demonstrează cât de transformator poate fi acest proces de aderare și e un exemplu drept de urmat în întreaga regiune și mă bucur de faptul că reprezentanții Serbiei și-au declarat angajamentul față de acest proces și față de uh, datele și ambițiile menționate de comisie. Noi ne dorim să fie o acțiune încununată de succes, dar pentru asta e nevoie de un proces de reformă foarte important pentru întreaga țară și domnul raportor pe bună dreptate a subliniat acele domenii în care trebuie să se pună accentul pe reformă. Statul de drept, sistemul judiciar, da, judiciar instituțiile democratice, lupta împotriva corupției, libertatea mass media, uh, și bune relații de vecinătate. Aș dori să subliniez că E clar că Serbia trebuie să respecte standarde de înalte și vrem să vedem rezultate concrete ale proceselor de reformă. Acest lucru se aplică mai ales sistemului judiciar și reforma administrației publice și de asemenea se referă și la eficiența muncii parlamentare, care în mod eficient trebuie să-și exercite uh, competențele de monitorizare asupra executivului, asupra guvernului. În ceea ce privește mass media, trebuie să se lupte împotriva crimei organizate, a corupției și ne așteptăm la o eforturi susținute și mai serioase din partea guvernului pe aceste subiecte și ne așteptăm ca Serbia să se alinieze mai rapid în toate politicile sale CFP. Și înțeleg poziția guvernului din uh, Serbia, e nevoie de angajament sporit, mai ales în ceea ce privește uh, uh, relațiile cu UE, pentru că există concurență în regiune. Uh, din partea altor actori internaționali. Sunt de acord cu domnul McAllister că trebuie să cerem CIAE o evaluare a obligațiilor de a-și îndeplini angajamentele luate în cadrul acordului. Deci trebuie să recunoaștem, da, într-adevăr, Serbia a făcut progrese în partea de integrare, merge în direcția potrivită, și trebuie să își continue eforturile pentru a-și îndeplini obligațiile și pentru a pune în aplicare reformele. Și aș sugera autorităților din Serbia să conlucreze pentru a spări conștientizarea în ceea ce privește rezultatele concrete și practice ale unei integrări europene. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Cucan, și vă mulțumesc pentru că ați condus uh, împreună alături de mine ședința de săptămâna trecută împreună cu partenerii noștri din Serbia. Bun, dragi colegi, acum aveți posibilitatea să interveniți, să faceți comentarii. Aș sugera să încercăm să terminăm subiectul Serbiei până la 11 jumate și ne mai, o să ne mai rămână Kosovo și Albania. Dar uh, în acest sens aș dori ca fiecare să intervină maxim două minute. Și mai întâi din partea grupului socialiștilor și democraților, domnul Fleckenstein. E pe lista mea, dar nu-l mai văd în sală deocamdată. Poate va reveni ulterior. Din partea ECR nu a cerut nimeni să intervină și ajungem la gruldu, grupul ALDE, Ivo Weigel. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mai întâi aș dori să subliniez că am pregătit, am anunțit uh, acest raport E un raport foarte detaliat din partea președintelui nostru și vă felicit. Aș vrea să vă anunț că grupul nostru va veni totuși cu anumite amendamente pentru că guvernul din Serbia și autoritățile în general ar trebui să știe că nu îi invităm la prânz, uh, nu e un cadou ceea ce le facem noi, ci trebuie să respecte anumite uh, cerințe. Și există domenii în care acest lucru nu se întâmplă, cum ar fi libertatea mass media, sistemul judiciar, lupta împotriva crimei organizate. Doar așa ca să vă ilustrez ceea ce doream să spun. Uh, am primit niște date în acest sens din partea reprezentanților uh, societății civile uh, din 2012 încoace au fost 81 de asasinate legate de mas, uh, mas de ma, în care mafia a fost implicată și doar câteva dintre ele au fost soluționate. Așa că aș dori să uh, contribui la textul dumneavoastră în ceea ce privește alinierea cu politicile externe ale Uniunii Europene, mai ales în ceea ce privește prietenia atât de strânsă cu Rusia. Evident, libertatea presei, mass media e importantă. Nu e suficient doar să spunem că nu s-au înregistrat progrese, ci ar trebui să spunem că e o problemă arzătoare în Serbia. Și poate că în raportul nostru ar trebui să-l subliniem mai pregnant. Iar în încheiere, evident, vrem să existe progres din partea Serbiei pentru a deveni membru al uh, Uniunii Europene și e foarte, o țară foarte importantă, un partener foarte important pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumim, Ivo Weigel și acum raportorii uh, din umbră din partea verzilor, Ivo Scholtes. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Aș dori și eu la rândul meu să mulțumesc domnului raportor pentru faptul că a pregătit acest proiect de aviz și cred că raportul este bine redactat, echilibrat, cuprinde elementele principale pe care într-adevăr trebuie să le subliniem. Și sunt de acord că într-adevăr Serbia se află pe uh, calea potrivită pentru a avea integrarea europeană, a făcut progrese substanțiale, a deschis uh, noi capitole de negociere ca și raportor, uh, așa cum a spus și domnul uh, raportor, în continuare mai sunt elemente care trebuie să fie uh, dezvoltate. O economie funcțională de piață, creștere economică, stabilitate macroeconomică pentru întreaga țară. Lupta împotriva corupției, de asemenea și împotriva crimei organizate în acest sens, e loc și de mai bine, în mod clar. Dar, având în vedere informațiile pe care le primim din partea ONG-urilor și asociațiilor societății civile, putem spune că nu s-au făcut așa de multe progrese sau putem chiar vorbi despre lipsă de progres în ceea ce privește libertatea mass mediei și a presei și în continuare sunt amenințări față de jurnaliști care continuă și acest lucru nu e acceptabil. De asemenea, sunt de acord cu domnul raportor că Serbia ar trebui să își consolideze eforturile și să adopte și să implementeze reforme în domeniul statului de drept și a independenței sistemului judiciar uh, care e totuși unul din domeniile cele mai importante pentru a avea transparență și pentru a avea o țară care funcționează, în așa fel încât cetățenii să aibă încredere în sistem, să aibă încredere în democrație. Nu trebuie să lăsăm deoparte nici problema legată de relațiile dinspre Serbi- dintre Serbia și Kosovo. Și aștept cu nerăbdare ca acest dialog să fie continuat între Priștina și Belgrad. În sensul că acest dialog, aceste negocieri cu Kosovo să ne permită să avem un acord acceptabil pentru ambele părți și să sperăm că în această săptămână și în următoarele săptămâni vom observa progrese și în acest domeniu. Și în final, dar nu în cele din urmă, ca și membru a grupului Verzilor, aș vrea să mă refer și la aspecte legate de mediu. Pentru că și aici avem impresia că e loc și de mai bine. Așa că în acest sens vom veni cu câteva amendamente la acest raport și ca de obicei așteptăm o cooperare cât mai fructuoasă cu domnul raportor și cu ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc, Igor Soltes, din partea EFDD. Acum are cuvântul domnul Castaldo. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc într-adevăr, pentru munca extraordinară depusă pe acest raport. Serbia este o țară alături de Muntenegro care merge înspre o integrare europeană și procesul acesta trebuie să fie evaluat pe baza progreselor realizate pentru fiecare țară candidată înspre aderare și cerem să se aplice din nou principiul more for more și less for less din 2014, 12 capitole au fost deschise, două au fost finalizate. E clar că avem un angajament puternic din partea Serbiei față de integrarea europeană. Cu pachetul extindere, înaintat de comisie acum câteva luni, am constatat că primul proiect de reformă instituțională, Comisia de la Veneția, au uh, demonstrat că există un proces inclusiv care implică societatea civilă. Uh, țara a adoptat reforme importante în ceea ce privește transparența, administrația publică, lupta împotriva corupției, reforma codului penal, lupta împotriva crimei organizate și, de asemenea, urmărirea criminalilor de război. De asemenea, s-au luat măsuri pentru a proteja uh, minorii, pentru a avea o strategie socială inclusivă pentru minoritatea romă. Și, de asemenea, mai e nevoie de progrese în materie de libertate exprim de exprimare. Știu că se pune la punct deocamdată o nouă strategie mass media care să permită un mediu mai pluralist. Acum, în ceea ce privește relațiile Serbiei cu țările învecinate, uh, sunt relații stabile, există inițiative de cooperare regională, ne bucurăm de faptul că s-au înregistrat progrese în normalizarea relațiilor cu Kosovo, reafirmăm cât de important este acest dosar, e nevoie de un dialog cu Kosovo, ceea ce ne va permite să avem o nouă etapă a acestor relații și să sperăm că un acord care să fie obligatoriu din punct de vedere juridic va fi cât de curând semnat. E ceva absolut, absolut fundamental pentru întreaga regiune și pentru stabilitatea sa. Și în încheiere, aș dori să mă refer la relațiile dintre Serbia și Rusia. Când întrebăm cu, când cerem guvernului Serbiei să se alinieze pe politicile externe ale Uniunii Europene, nu înseamnă că le uh, cerem să aleagă între noi și Rusia. Să nu uitați că există legături istorice între Moscova și Belgrad și ar fi bine ca Serbia să fie o pasarelă, o punte de legătură între Uniunea Europeană și Rusia, în așa fel încât să ne putem apropia punctele de vedere pe viitor. Și în încheiere aș dori să spun că nu pot decât să urez mult succes în eforturile de aderare ale Serbiei către Uniunea Europeană și sunt gata să contribui la, aceste, la acest succes. Mulțumesc, Fabio Castaldo. Și acum dăm cuvântul celorlalți colegi care au cerut să ia cuvântul. Mai întâi, din partea PPE, Androdelei. Două minute. First of all, I would like... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să vă felicit pentru acest raport, pentru că avem un text echilibrat. Și aș face Câteva scurte observații. Parlamentul European uh, a fost întotdeauna foarte ferm în ceea ce privește deschiderea de noi capitole și, deși suntem convinși că acestea trebuie să fie bazate pe merit, uh, consider că Serbia este una din țările care merită să fie deschise mai multe capitole. Vedem o muncă legislativă intensă în ceea ce privește drepturile minorităților și consiliile uh, minoritățile. Acestea sunt o parte importantă din planul de acțiune pentru capitolul 23. Drepturile minorităților naționale reprezintă în mod clar uh, un subiect de cea mai mare importanță pentru regiune și pentru toate uh, statele membre vecine. Ar trebui să luăm în considerare îmbunătățirile așadar uh, uh, obținute în cadrul uh, capitolului 23 atunci când Consiliul deliberează asupra deschiderii de noi capitole. Mulțumesc, are cuvântul domnul Knut Fleckenstein de la um, SND și reamintesc că am decis să vorbim cam două minute. Domnul Fleckenstein, nici nu am nevoie de două minute. Uh, ați uh, elaborat un raport bun, domnule președinte, și suntem de acord cu ceea ce ați scris acolo. Este clar că încă mai rămân multe lucruri de făcut în ceea ce privește statul de drept și alte subiecte, însă nimeni nu se îndoiește de asta. Însă, pe de altă parte, trebuie menționate progresele clare făcute și impactul asupra stabilității din regiune este foarte important. Și aș mai dori să folosesc această ocazie și pentru a vorbi despre relația între Belgrad și Priștina. Un factor important pentru regiune, ați spus-o cu toții. Însă trebuie să fim atenți, să nu scriem prea multe texte pe care să le uh, semnăm și după aceea să uităm să le mai și implementăm. Pentru că implementarea nu depinde numai de guvernul de la Belgrad, ci și de guvernul de la Priștina. Și amândouă ar trebui să uh, facă obiectul um, lucrărilor noastre, eforturilor noastre. Și sper că vor putea fi deschise noi, noi capitole săptămâna viitoare. Este un lucru pe care noi vrem să-l susținem și, în mod clar și să vedem ce va decide Consiliul săptămâna viitoare. Mulțumesc, Knut Fleckenstein. Următorul vorbitor din partea PPE, Cristian Preda. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vă felicit, în primul rând, pentru acest raport, care cred că surprinde punctele pozitive, dar și uh, provocările cărora Serbia trebuie să le răspundă, provocări încă numeroase. Uh, și mă gândesc în general la implementarea concretă a reformelor, dar și la progresul așteptat în ceea ce privește statul de drept, lupta împotriva corupției și libertatea de exprimare a mass media. Așa cum a spus-o și Deli, mai sunt lucruri de făcut și în domeniul drepturilor minorităților, în domeniul educației, a utilizării limbilor, accesul la uh, libertatea de cult și sper că Serbia va rămâne angajată pe această cale a reformelor pentru a-și uh, accelera parcursul european și cred că Uniunea Europeană trebuie să o ajute în acest sens și sper că până la sfârșitul președinției bulgare vom putea deschide mai mult de două capitole de negocieri. Știu că serbii, sârbii sunt pregătiți pentru mai mult de două capitole și cred că și noi, la rândul nostru, la nivelul Consiliului trebuie să dăm uh, dovadă de deschidere. Mulțumesc! Merci, Christian. We now... Mulțumesc, Cristian. Mulțumesc, doamna Șuița. Mulțumesc. Aș dori să vă felicit și eu pentru acest raport, un raport echilibrat și sunt de acord cu dumneavoastră că aderarea la Uniunea Europeană nu înseamnă o simplă dată, ci înseamnă niște fapte care trebuie uh, demonstrate. Deci există clar uh, progrese uh, pe partea de economie de piață, însă e nevoie de progrese suplimentare, am spus-o cu toții. Trebuie uh, redusă um, economia informală, trebuie restructurată partea de companii de stat și trebuie reglementate practicile de achiziții publice. Și salut uh, adoptarea unui plan de acțiune cu privire la drepturile minorităților Este un uh, progres foarte bun și sigur că așteptăm cu încredere ca normalizarea relațiilor cu Kosovo să continue și să se accelereze. În concluzie, nu sunt sigură că Serbia este gata să se conformeze politicii europene de afaceri externe și securitate. Este un lucru important Uh, important pentru întreaga regiune. Și cred că este unul din aspectele cele mai importante din raportul dumneavoastră. Și sper că se va înțelege acest lucru în lumina relațiilor cu Rusia și a tuturor um, schimbărilor. Trebuie să fim atenți dacă dorim să fie de partea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Sofcu! Sorry, I'm, I'm, I'm a bit um, yeah, confused. Um, yeah, I would like... Uh, da, aș dori să vă felicit și eu pentru raportul dumneavoastră și aș adăuga doar câteva detalii legate de migrație. Așa cum am spus și în amendamentul meu, uh, recent uh, Serbia a renunțat la regimul de vize cu Iranul și există probleme la uh, frontierele cu țările vecine, Bosnia-Herzegovina, mai ales care primesc un influx de refugiați foarte important. și Serbia trebuie să fie felicitată pentru uh, modul în care gestionează această problemă a migrației, în același timp însă trebuie invitată să acționeze cu prudență în ceea ce privește această renunțare la, la vize Uh, cu Iran. Mulțumesc și în cele din urmă Arnaud Danjean. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și felicitări pentru raportul dumneavoastră. Un raport foarte bun, într-adevăr. Trei puncte, succint. În primul rând, am senzația că mergem foarte în detaliu uh, în ceea ce privește exigențele noastre față de Parlament. Cred că mergem foarte departe în a da instrucțiuni unui parlament dintr-un stat suveran, noi înșine ne fiind ireproșabili. Al doilea punct, libertatea de exprimare, independența mass media, suntem cu toții de acord că acestea sunt principiile esențiale ale unui stat de drept. Și raportul dumneavoastră subliniază pe bună dreptate acest lucru. Și un punct care se aplică nu numai Serbiei, ci și celorlalte țări din regiune. Uh, în multe din comentariile noastre avem, uh, lăsăm ide- senzația că independența mass media se măsoară numai în termen de independență față de putere, față de autorități, dar independența mass media trebuie măsurată și față de uh, Uh, grupuri de presiune, oligarhi, interese financiare. De aceea salut prezența în raport a frazei care spune că trebuie să existe transparență privind proprietatea și acționarii din grupurile mass media. Pentru că și în uh, țările occidentale, unde există o libertate de exprimare completă, de care se abuzează, uneori cu o violență uh, foarte clară și față de noi, uh, și domnul raportor știe foarte bine acest lucru și totuși mass media uh, este sensibilă la anumite presiuni. Ca și domnul Castaldo și doamna Dubrovca, subliniez și eu importanța respectării liniei uh, de politică externă și când văd libertatea cu care anumite state membre își iau uh, distanță față de uh, Uh, politica externă a Uniunii Europene, mai ales în ceea ce privește Rusia, mă gândesc că totuși nu putem să avem niște exigențe așa de mari față de o țară candidată cum este Serbia. Eu n-aș susține um, o mărire a exigențelor și așteptărilor din partea față de Serbia în acest uh, domeniu. Mulțumesc, Arnaud Danjean. Și acum îi dau cuvântul doamnei Luis Calavera de la degenier. Thank you very much, uh, McAllister. Mulțumesc, domnule McAllister, pentru acest raport excelent care ia în considerare concluziile raportului nostru privind Serbia. Sunt de acord cu dumneavoastră că este pe drumul cel bun uh, în ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană și ne așteptăm la deschiderea de noi capitole de negociere. Ritmul de negociere cu Serbia nu depinde numai de progresele care se fac în plan tehnic, însă, așa cum am tot repetat, el depinde și de capacitatea Serbiei de a progresa în domeniul statului de drept și în normalizarea relațiilor cu Kosovo ajungem la un punct uh, de cotitură în negocieri și Serbia trebuie să dovedească că practicile sale instituționale și legislative uh, conduc la rezultate concrete. Ați vorbit despre combaterea corupției și combaterea crimei organizate, despre libertatea mass media și protecția minorităților. Sigur că suntem foarte bucuroși că în Uh, vizita din mai ați uh, subliniat toate aceste aspecte cu accent pe importanța controlului exercitat de Parlament care a fost subliniat și în uh, reuniunea din această săptămână. Și suntem convinși că acest Uh, proces de aderare trebuie să continue să rămână bazat, unul bazat pe merite și aș încheia vorbind despre importanța comunicării, a comunicării beneficiilor procesului de aderare pentru cetățenii sârbi și de a ne asigura că Serbia continuă să cultive un uh, sentiment pro- european, pentru că până la urmă societatea este cea care va decide care este destinația finală a Serbiei pe acest drum. Uh, mulțumim încă o dată pentru o rezoluție foarte bine redactată. Mulțumesc, doamnă Ruiz Calavera. Alte observații din partea dumneavoastră? Prin urmare, vă mulțumesc tuturor pentru contribuții și observații și aștept cu interes uh, progresul acestui uh, raport. Pe 30 august este termenul de depunere a amendamentelor, așadar aveți toată vacanța de vară pentru a vă depune amendamentele. Și pe 27 septembrie va avea loc a doua, al doilea schimb de opinii și votul în afet în octombrie, iar în plenară în noiembrie. Acum trecem la uh, subiectul numărul 10. Am reușit deja să recuperăm cel puțin 7 minute raportul Comisiei privind Kosovo. Și acum am plăcerea să-i dau cuvântul raportorului nostru, domnul Igo Șoltes. Uh, <clears throat> Mulțumesc foarte mult. Când am redactat acest raport referitor la Kosovo, am încercat să dau dovadă de cât se, de cât se poate de mult re, de, de cât de mult realism posibil și am scos în evidență acele aspecte care, după părerea mea, sunt cele mai importante pentru această țară. Firește, m-am confruntat cu limite când a venit vorba de lungimea textului, iată de ce am scos în evidență doar anumite aspecte esențiale pe care sunt convins că le veți uh, completa cu amendamentele dumneavoastră. În introducere, dați-mi voie să vă spun că sunt convins că în uh, trecutul recent Kosovo a făcut uh, pași înainte. Firește, lucrurile ar fi putut sta mai bine și există multe motive. În primul rând, pentru că partidele politice din Parlament sunt partajate și e greu să se ajungă la un consens. În același timp, comunicarea internă e problematică într-o anumită măsură. Cu toate acestea, s-au adoptat o serie de legi care merg pe calea integrării europene și acest lucru este foarte important. Un alt lucru care merită scos în evidență este progresul înregistrat în ce privește acordul de demarcare a frontierei cu Muntenegru. Este una din cele mai importante condiții pentru liberalizarea vizelor cu Kosovo. Este un lucru foarte important, deoarece Kosovo e singura țară din Balcanii de vest ai căror cetățeni nu pot circula liber în Uniunea Europeană. Cred că Parlamentul European și comunitatea europeană ar trebui să se comporte ca drept un partener fiabil, iar dacă condițiile se îndeplinesc, ar trebui să facem tot ce ne stă în putință pentru liberalizarea vizelor. Sper că la Consiliu există voință politică și sper că acest lucru să se întâmple cât se poate de repede. În raportul meu scot în evidență de asemenea problema corupției și a crimei organizate. Acest lucru este în continuare o problemă. Este un proces care va continua și pe viitor. Cred că va fi nevoie de multe eforturi pentru a reduce riscul producerii acestor evenimente. De asemenea, trebuie să discutăm despre influența politică asupra sectorului judiciar, funcțiile guvernamentale și așa mai departe. Există de asemenea problema realizării unui registru privind uh, combaterea corupției la nivel înalt. Cu alte cuvinte, cooperarea între sectorul judiciar, poliție și forțele de aplicare a legii sunt, uh, este crucială în Kosovo și sperăm că acest lucru să continue și sper că crima recentă uh, va fi elucidată cât se poate de repede. Am dori să vedem o normalizare a relațiilor între Belgrad și Priștină și am dori ca acest dialog să continue cât se poate de repede. În acest fel ne vom apropia de obiectivul nostru și anume ca ambele parte, părți să îndeplinească obligațiile din acest dialog pentru a putea în acest fel face acest pas atât de important înainte. Foarte important este ca acest dialog să se producă în mod transparent, deoarece este cât se poate de pertinent să informăm par Parlamentul din Kosovo și în acest fel vom putea sprijini pașii viitori. Pentru a conchide, aș dori să scot în evidență un subiect care nu e deloc lipsit de importanță, și anume mediul înconjurător. În acest raport am pus accentul pe acest aspect, vorbim de calitatea aerului la Priștina, de pildă. Acest lucru are, firește, un impact asupra sănătății oamenilor de acolo, iar la Priștina este o consecință a sectorului energetic din Kosovo. Centrala electrică de acolo este unul din cei mai mari poluatori, iată de ce cred că Uniunea Energetică, Uniunea Europeană ar putea să joace un rol important în o mână de ajutor. Pachetul uh, energetic acolo joacă un rol important dacă vrem să facem o diferență. Sunt convins că colegii mei, raportori din umbră, vor eh, introduce amendamente cât se poate de utile și sper că în cele din urmă să ajungem la un bun raport. Vă mulțumesc, domnule Șoltuș, pentru prezentarea dumneavoastră. Acum dau cuvântul președintelui delegației cu Bosnia și Herțegovina și Kosovo, Pițula, dar nu este în sală. Așa că dau cuvântul reprezentanților grupurilor, început domnul Preda pentru EPP. Vă mulțumesc. Aș dori să mulțumesc colegului pentru raport. Eu sunt uh, surprins să văd că în această primă versiune nu se face deloc trimitere la faptul că cinci state membre nu au recunoscut Kosovo. Este firește, sunt 5 doar din 28, dar cu toate acestea e o poziție care trebuie respectată, e o practică curentă în Uniunea Europeană care recunoaște deosebirile care există în ce privește recunoașterea statelor în continuare m-a surprins faptul că nu se face trimitere la folosirea, din păcate, pe scară largă a gazelor lacrimogene. În această săptămână am avut ocazia să discut cu reprezentantul Parlamentului eh, din, de la Priștina, tocmai despre faptul că Parlamentul poartă o răspundere în ce privește practicile politice acceptate și acceptabile. În ce privește acum dialogul Priștina-Belgrad, este important să scoatem în evidență faptul că așteptăm multe de la acordurile realizate, începând cu acordul Asociației Municipalităților eh, din Serbia și sper să deblocăm în acest fel situația. Sper că în acest fel vom reuși să promovăm o agendă pozitivă între Priștina și Belgrad, o agendă pentru toate statele membre care recunosc sau nu Kosovo. Mulțumesc! Thank you, Cristian Preda. Mulțumim, Cristian Preda. Domnul Panzeri. Vă mulțumesc. Îi mulțumesc raportorului. Eu cred că Kosovo face parte integrantă din strategia Balcanilor Occidentali, o strategie care trebuie urmărită, fie că ne place sau nu, Kosovo este termometrul care scoate în evidență contradicția acestei strategii. Interpretarea din germană, interpretarea în engleză funcționează. O iau de la capăt. Spuneam că Kosovo face parte integrantă din strategia Balcanilor Occidentali. În același timp, însă, reprezintă termometrul care scoate în evidență contradicțiile care există în, la nivel european în ce privește această strategie. Dacă discutăm despre relația cu Serbia, trebuie să alegem dacă punem în aplicare o politică care să sprijine această extindere, așa cum cred eu, dar nu putem sprijini ambele lucruri, ne extinderea și în același timp să evităm uh, influențele externe a regiunea Balcanilor, influența rusă sau turcă, de pildă. Și în al doilea rând, după cum spunea și colegul Preda mai devreme, acele cinci state care nu au recunoscut Kosovo nu mi se pare o bună premiză pentru a putea duce la bun sfârșit acest proces în Balcanii Occidentali. Scot în evidență înainte de toate și eu că există o problemă serioasă în Kosovo care se referă la fragmentarea și polarizarea politică permanentă care a influențat în mod negativ rolul adunării naționale și care a avut un impact asupra eficacității sau lipsei de eficacitate a acțiunii guvernului. Reamintesc uh, acțiuni inacceptabile din partea unor deputați, chiar uh, recurgerea la gazul lacrimogen, mi se pare un uh, eveniment care nu poate fi considerat drept activitate parlamentară și trebuie condamnat în mod cât se poate de explicit. În continuare, ratificarea frontierelor cu Muntenegru, sistemul judiciar aici, lupta împotriva criminalității și corupției trebuie continuată cu o determinare sporită. Mai ales autoritățile kosovare trebuie să dea dovadă de mai multă eficacitate în ce privește combaterea spălării de bani, adoptând o legislație pertinentă care să se alinieze la acquis comunitar și la legislația internațională. În ce privește drepturile omului, e adevărat că există un cadru juridic care respectă standardele europene într-o anumită măsură, însă se pune problema aplicării acestor standarde, care, la ora actuală, întârzie în mod considerabil. Există și o problemă în ce privește libertatea de expresie și libertatea presei. Acum, în ce privește normalizarea relațiilor cu Serbia, Kosovo și-a luat angajamentul dialogului cu toate acestea, trebuie să facă eforturi ulterioare pentru a contribui la această inițiativă și adaug că în momentul în care se prezintă raportul și pentru Serbia, vă reamintesc, domnule președinte, că dosarul Serbia a strâns legat de dosarul Kosovo. Nu putem uh, să ne concentrăm pe Serbia și să lăsăm Kosovo deoparte. Mulțumim, domnule Panzeri. Dragi colegi, dați-mi voie să vă comunic că am primit un răspuns de la SEAE referitor la ordinea de zi. Am putea introduce un punct suplimentar pe ordinea noastră de zi mâine, 18A, referitor la situația din Chișinău, Moldova, după un schimb de opinii cu ministrul uh, adjunct uh, pentru afaceri externe din Qatar. Sunteți de acord? Nu poate veni nimeni astăzi, dar va veni mâine. Cam la ce oră va fi asta, Eric? Cam pe la 10 și jumătate. În regulă? Toată lumea de acord? Poate secretariatul grupului poate să, i uh, să le comunice colegilor care sunt interesați de Moldova acest, această modificare. Mulțumesc, revenim acum la vorbitorii pe subiectul Kosovo. Urmează domnul Vail pentru ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze, domnule președinte. Da, aș dori să dau dreptul de a lua cuvântul colegei mele. Mulțumesc. Înainte de toate aș dori să-l felicit pe raportor pentru bunul raport. Pentru noi, la ALDE, acest raport este o bază excelentă. Am dorit însă să adăugăm uh, mai multe puncte și să facem o legătură cu legătura, cu realitatea, îmi cer scuze. Credem că ar trebui să se acorde mai mult uh, atenție egalității de gen, șomajului în rândul femeilor, violența de gen, și participarea femeilor în politică și așa mai departe. Cred, de asemenea, că față de EULEX, putem intra mai multe amănunte în ce privește noul mandat, în ce privește învățământul. Ar trebui să se acorde mai multă atenție eforturilor de a combate segregarea și discriminarea. Deși raportul privind sănătatea e destul de amplu, ar trebui totuși să discutăm despre calitatea medicamentelor. În ce privește economia, aș dori să se pună mai mult accent pe importanța IMM-urilor. De asemenea, trebuie să constatăm evoluțiile nefericite din regiune în ce privește retorica naționalistă și de extremă dreaptă. Ar trebui să cerem, prin urmare, Comisiei să sprijine eforturile de reconciliere în regiune, sprijinind inițiativele culturale. În cele din urmă, cred că putem sprijini Kosovo și să recunoaștem progresul făcut, de pildă, în administrație, în și să facem de asemenea să recunoaștem progresul făcut în ce privește combaterea migrației nereglementate. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează Edin Beos. Vă rog, Paracalo. Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση για την πρόοδο της εντάξεως του Κωσυφοπεδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαφής Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește situația din Kosovo, raportul este foarte clar, foarte precis, menționează dificultățile și provocările cu care se confruntă această țară în așa fel încât aceasta să fie gata să se alăture Uniunii Europene. Aș vrea să spun că aceste țări candidate, E bine, nu trebuie să țină seama doar de considerente politice, să zicem, înguste, ci ar trebui să ținem seama și de progresele înregistrate de aceste țări. Și nu uitați că e vorba de o țară care a pierdut parte din teritoriul său pentru Serbia și mai mult decât atât, Kosovo este de fapt uh, leagănul culturii uh, din Serbia. Deci există anumite probleme în ceea ce privește dialogul între cele două țări. De asemenea, s-a subliniat faptul că anumite țări europene nu au recunoscut Kosovo. De ce? Pentru că înființarea acestei țări presupune un risc de a avea un precedent uh, pe care să-l folosească și alte țări. Așa că trebuie să fim foarte prudenți în momentul în care solicităm Kosovo să își uh, îndeplinească obligațiile în așa fel încât să se poată alătura Uniunii Europene. Trebuie să evităm ca pe viitor Kosovo să genereze și alte probleme. Nu uitați, Kosovo de fapt dorește să se unească într-o confederație cu Albania. Mai mult decât atât, Albania are și ea uh, uh, aspirații de a-și extinde teritoriul. Așa că haideți să dăm dovadă de prudență și să facem pași treptați în ceea ce privește procesul acesta de aderare a Kosovo la Uniunea Europeană. Mulțumesc, doamna Șoița. Mulțumesc foarte mult. Cred că aici avem două probleme cheie. Mai întâi vreau să mulțumesc domnului Scholtes pentru acest uh, prim progres de raport, prim raport de progres. Dar uh, aici avem totuși câteva probleme în momentul în care abordăm Kosovo. Și anume, mai întâi, cinci state membre încă n-au recunoscut Kosovo. Asta ar fi o primă problemă. Și o a doua problemă este că există legături foarte strânse între aderarea Serbiei și aderarea Kosovo. Trebuie să vedem, dialogul trebuie să fie îmbunătățit, relațiile trebuie să se normalizeze și fără asta nu se poate întâmpla nimic. Deci toate aceste aspecte sunt foarte importante și ceea ce cred eu că lipsește din raport e faptul că n-ați menționat municipalitățile din uh, Serbia și din Kosovo și cred că merită să fie menționate aici. Salut! Uh, progresele înregistrate în uh, demarcarea frontierei cu Muntenegro, iar în ceea ce vrește liberalizarea vizelor, nu pot decât să ceea ce ați, nu pot decât să salut ceea ce ați menționat dumneavoastră și anume că există această liberalizare. Cu siguranță vom veni și cu amendamente în următoarele săptămâni. Mulțumesc și acum are colegul colegul Knut Fleckenstein. Cred că colegul Panzeri a spus deja cam tot ce era de spus. Doresc să concretizez doar un punct, poate mai uh, precis decât ce a făcut colegul. Se aplică aici, ca pentru celelalte țări din Balcanii de Vest, faptul că trebuie să rămânem credibili ca Uniunea Europeană dacă vrem uh, să rămânem credibili față de Kosovo și dacă vrem ca, într-adevăr, acolo să se producă mai multe reforme, așa cum uh, facem apel pe bună dreptate, atunci trebuie să ne facem și noi temele și trebuie să rămânem credibili. Și aici uh, intră că trebuie să definim cât se poate de clar care sunt precondițiile care mai trebuie îndeplinite pentru ca liberalizarea vizelor să se producă pentru Kosovo. Sunt singura țară care nu are posibilitatea de a călători liber, fără viză și am spus în cele din urmă în trecut că după ce s-au tot îndeplinit criterii, condiții după condiții, trebuie acum să se clarifice și problema frontierei cu, Mor- cu Montenegro. Au făcut acest lucru, a fost dureros pentru ei și nu există niciun motiv pentru ca în sfârșit în această vară să trimitem un mesaj clar că vizele se vor liberaliza. Mulțumesc foarte mult, Knut Fleckenstein. Free speakers. Avem încă trei oratori înscriși pe lista. Ivo Weigel, domnul Cucan și domnul Boștinaru. Atât? Bun. Ivo Weigel. Mulțumesc, domnule președinte. Aș uh, dori să mulțumesc interpreților care vor interpreta ceea ce voi spune eu în limba slovenă, așa că vă rog să vă puneți căștile. Colega mea, doamna Vautman, a spus deja foarte bine ceea ce era cel mai important uh, și cel mai important și pentru grupul nostru, și anume consolidarea economică a Kosovo ca și partener al Uniunii Europene. Foarte mulți colegi care au luat cuvântul înaintea mea au spus că în ceea ce privește relațiile dintre Serbia și Kosovo, e bine, totul va depinde de eforturile ce vor fi făcute de aceste două entități și va depinde și de perspectiva europeană pe care o putem oferi. Dacă nu există dialog, atunci Kosovo nu va putea fi membru al Uniunii Europene și cred că fără nicio îndoială, perspectiva de aderare, perspectiva europeană trebuie să fie menținută pentru Kosovo. În raport se spune că în anumite domenii s-au înregistrat progrese relative sau considerabile deși nu întotdeauna suficiente. Nu trebuie să uităm faptul că Kosovo era partea cea mai puțin dezvoltată din fosta Iugoslavie. Tocmai de aceea e adevărat că în timp, într-un răstimp atât de scurt, e greu să înregistrezi progrese rapide. Apoi, aș vrea să vă mai atrag atenția asupra unui alt aspect. Trebuie să respectăm Kosovo. Belgrad trebuie să respecte Kosovo și, de asemenea, trebuie să se respecte și relațiile bilaterale ce ar trebui să existe între aceste două țări. Noi am văzut că au existat incidente între cele două țări, dar aceste incidente au avut loc mai ales în teritoriul Kosovo și e adevărat că de multe ori aceste incidente sunt mai degrabă încurajate dinspre Serbia se instigă la astfel de incidente, în așa fel încât în Kosovo să nu se respecte nici poliția locală, nici autoritățile, să nu se respecte normele acestea de bună vecinătate. Așa că, în încheiere, aș dori să adaug că nu înțeleg foarte bine poziția Spaniei și nici rezervele pe care aceasta le are față de Kosovo și față de perspectiva sa europeană. Și, de asemenea, Aș vrea să știu de ce problemele Cataluniei și ale țării Baștilor sunt dintr-o dată comparabile și amestecate cu Kosovo. De ce nu se oferă această uh, perspectivă europeană, ținând seama de traiectoria uh, deosebită pe care a avut-o Kosovo? Mulțumesc și acum domnul Cucan. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații. Aș dori să mulțumesc domnului Scholtes pentru faptul că a făcut un raport atât de bun și pentru faptul că a ținut seama de anul acesta agitat prin care a trecut Kosovo. Acum, e adevărat că nu ne punem întrebarea dacă s-au înregistrat progrese. S-au înregistrat, dar m-aș fi aștepta la mai multe progrese, la mai multă integrare politică. De aceea trebuie să vedem un angajament real și consecvent, mai ales în ceea ce vrește statul de drept, lupta împotriva corupției, uh, ca să nu mai menționez și faptul că liderii politici trebuie să dea dovadă de un angajament inechiv- fără echivoc în ceea ce privește competențele parlamentului și, Parlamentului și ale Senatului. Și asta e o urmare, o consecință a întâlnirilor dintre delegația noastră și reprezentanții din Kosovo. Uh, păcat că nu s-a ajuns la o declarație comună. Asta e ceva rău, păcat. Acum, pe de altă parte, aș dori să felicit Kosovo pentru relațiile constructive bilaterale care au dus într-un târziu la demarcarea frontierei cu Muntenegru. Și, de asemenea, trebuie să recunoaștem eforturile lor de a se alinia pe politicile de, externe ale Uniunii Europene. Și cred că domnul Fleckenstein s-a referit la asta. Noi trebuie să fim foarte obiectivi și echitabili față de ambii parteneri când vorbim de dialog și aș spune chiar că ar fi bine să avem aceeași formulare în textul referitor la Serbia și în textul referitor la Kosovo, fără de care ambii vor avea impresia că nu suntem echitabili față de ei. Așa că unii vor da vina unii pe alții, se vor acuza reciproc, de aceea cred eu că aici e vorba de credibilitatea noastră și tocmai de aceea trebuie să fim atenți. Uh, e clar că există o perspectivă europeană pentru Kosovo, asta nu se pune sub semnul întrebării, însă ultima mea observație e următoarea. Am notat că mulți colegi, uh, în ceea ce privește viitorul Kosovo, uh, utilizează deseori cuvântul speranță. Eu nu cred că speranța e destul. Ar trebui să fie ceva mai consistent. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cucan și, în final, domnul Boștinaru. Mulțumesc, domnule președinte. Două observații. Plecând de la cele spuse de colegul nostru Cucan, cuvântul speranță. Dacă e doar vorba de speranță, mergem la zidul plângerii în uh, Ierusalim. Dar aici, ceea ce este foarte clar și pentru cele două entități și pentru noi, este că nu există niciun fel de alternativă față de reconcilierea dintre Belgrad și Priștina altceva nu se poate, e garantat. Niciuna dintre ambele părți uh, își poate permite să neglijeze acest element, acest factor, care poate reprezenta un element de blocaj în negocierile lor și în viitoarea lor aderare la Uniunea Europeană. Tocmai de aceea trebuie să insistăm în mod echitabil asupra progreselor în negocieri. E ceva imperativ. Apoi, o a doua observație – din punct de vedere strategic, uh, în Balcanii de vest nu vom avea integrare și în același timp să ne permitem o gaură neagră la mijloc. Uh, nu se poate asta. Nu se poate lăsa așa un fel de insulă complet izolată și defalcată de restul uh, blocului care poate avea o perspectivă europeană. Deci, vedeți, calendarul, timpul, momentul uh, începe să fie o problemă pentru întreaga regiune dacă nu se avansează, dacă nu se înregistrează progrese în ceea ce privește abordarea noastră față de Kosovo. Și în final, pentru a încerca să răspund colegului Weichel, cele cinci țări care nu recunosc Kosovo. Dragi colegi, nu e neapărat vorba de Kosovo. Poate că la adică n-are nimic de a face cu relațiile noastre cu Kosovo. Motivul pentru care cele cinci state membre n-au recunoscut Kosovo și nu, și nu o fac în momentul de față se leagă de felul în care cele cinci țări evaluează legislația internațională, prevederile acestora, acesteia și dreptul la uh, autodeterminare și secesiune. Tocmai de aceea uh, Rugămintea mea către Comisia Europeană și Com- Com- Comisia noastră și Consiliu este să ne gândim ce prevederi, ce garanții putem avea și putem oferi celor aceste cinci state membre care n-au recunoscut Kosovo, în așa fel încât să putem să lăsăm deoparte această reticență. Eu repet încă o dată, țara mea, România, nu are nimic de a face cu Kosovo, nu are probleme, nu are conflicte, nu are uh, niciun fel de confruntare cu Kosovo. Și totuși, recent, președintele nostru a sugerat că trebuie să ajutăm oarecum negocierile dintre cele două părți. În timp ce din partea Priștina am primit totuși o reacție negativă la această propunere. Dar e important să ne gândim că această problemă trebuie să fie rezolvată și asta va fi un factor de ușurare a viitoarelor negocieri. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Boștinaru. Și acum doamna Calavera din partea Comisiei uh, Europene. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult și domnului Scholtes pentru proiectul acesta de rezoluție foarte bun, care cu siguranță ține seama de raportul Comisiei Europene știu că ați fost în Kosovo acum două săptămâni și că această vizită a fost foarte bine primită. Sunt de acord că avem progrese pozitive în Kosovo și cu siguranță lucrul cel mai important reprezintă demarcarea frontierei cu Muntenegru. Și în același timp, totuși, reformele care trebuie să fie implementate s-au implementat uh, lent, într-un ritm lent și avem un amestec de polarizare, dacă e să ne uităm la rezultatul alegerilor din 2017, însă trebuie să încurajăm Kosovo și să uh, uh, îi convingem că reforma aceasta, agenda de reformă uh, europeană, este una care trebuie să fie prioritară. Și e clar că avem un interes clar. Reformele economice trebuie să fie încurajate și în acest context Kosovo trebuie să evite orice inițiativă care ar putea să pună sub semnul întrebării stabilitatea sa macroeconomică pe termen mijlociu și lung. Și vom examina de aproape acest lucru. Ne uităm la reforma administrației publice și, evident, diferitele reforme în domeniul statului de drept. Acum ca să mă întorc la comentariile referitoare la protecția mediului. E adevărat că uh, e o sursă de îngrijorare pentru cetățenii din Kosovo. Tocmai de aceea pledăm împreună cu autoritățile uh, Kosovo să avem o politică energetică care să includă energii regenerabile și, de asemenea, evident, latura de eficiență energetică, deci un amestec uh, energetic, în așa fel încât să fie măsură să-și îndeplinească aceste obiective. Avem 10 milioane care sunt prevăzute și care vor merge înspre renovarea clădirilor publice, care să fie mai eficiente din punct de vedere energetic și uh, energia cea mai uh, bună este cea pe care nu o cheltui, pe care nu o folosești, pe care o poți uh, economisi. Și sunt de acord asupra faptului că e foarte important că cultura ca și vector de reconciliere uh, și economia de asemenea. Tocmai de aceea am cerut Consiliul de Cooperare să implementeze niște proiecte pilot reale, concrete și vom utiliza din nou această pârghie tocmai pentru a crea o adevărată ofertă pentru astfel de proiecte care să țină seama de moștenirea culturală și care să permită o dezvoltare pozitivă în jurul acestor oferte și să promovăm nu doar pentru oamenii din regiune, în așa fel încât să se cunoască unii pe alții mai bine, ci și pentru a promova ideea europeană în această regiune, pentru că Europa trebuie să fie mai bine cunoscută. Și în final, dar nu în cele din urmă, evident, vorbim despre liberalizarea vizelor, Pot, știți că e vorba de o prioritate în ceea ce privește Kosovo. Știți foarte bine că serviciile Comisiei și Digi Home au uh, mers într-o misiune de, uh, la fața locului și acum ne aflăm în uh, etapa de pregătire a raportului de evaluare. Evident, Kosovo trebuie să-și continue eforturile în lupta împotriva corupției și în lupta crimei organizate. Oricum, raportul nostru va fi difuzat cât de curând. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamnă Ruiz Cavalera. Igo Șoltos, doriți să trageți concluziile? Mulțumesc tuturor colegilor, raportorilor din umbră și de genier pentru aceste comentarii. Având în vedere spațiul limitat al acestui proiect de raport a fost imposibil să includem absolut tot ce ne doream și sigur că aștept cu interes amendamentele constructive care pot îmbunătăți acest raport. Și în încheiere, domnul Flankenstein a spus niște lucruri foarte importante. Dacă Uniunea Europeană dorește să rămână un partener fiabil în acest dialog, trebuie și noi să ne îndeplinim obligațiile noastre. Este un moment crucial pentru Kosovo și pentru procesul de liberalizare a vizelor, de care ar trebui să beneficieze. Mulțumesc, Igo Șoltes, ați făcut o observație foarte importantă. Provocarea noastră principală ca raportori este spațiul limitat Uh, în redactarea raportului și mm, pot fi critici. Am fi putut să scriem asta, să scriem și cealaltă. Comisia nu are niciun, uh, nicio limită. Cerul este limita, poate să producă sute de pagini. Noi nu. De aceea trebuie să fim atât de preciși. Și până la urmă trebuie să acceptăm criticile care spun că nu am mers până în detaliu cu fiecare problemă. Așadar, avem același uh, calendar ca și pentru Serbia, termenul de punere a amendamentelor 30 august, ora 11. Și trecem acum la ultimul punct și sperăm că putem încheia la timp, la 12.30, raportul Comisiei privind Albania și dau cuvântul direct raportorului Knut Fleckenstein. Dragi colegi și colegi, discutăm pentru a patra oară despre ziua în care Albania a fost recunoscută drept candidat la aderarea la UE. În acest an, așadar, patru ani mai târziu, Comisia Europeană ne-a recomandat să ne dăm consimțământul la negocierile ulterioare cu Albania, să se deschidă noi capitole și salut, în calitate de raportor, această afirmație clară și sprijin această recomandare din convingere de plină. Sunt uh, recunoscător că nu doar grupul meu sprijină această inițiativă, ci și alți colegi din alte grupuri, nu doar PP, din, de la ALDE, de la Verzi, pentru a da doar acele exemple care îmi vin uh, în primul rând în minte. Am arătat în dezbaterile din trecut că nu vrem să transformăm acest subiect într-un, într-o poveste interpartinică și ar fi de asemenea bine dacă um, această înțelegere s-ar răspândi și în Albania. Mă bucur pentru sprijinul amplu. Albania merită această recomandare clară referitor la continuarea negocierilor de aderare. Deși știm cu toții că lucrurile nu sunt tocmai roz, știm cum stau lucrurile cu guvernul, cu parlamentul și cu așteptările noastre. În primul rând, în Albania și Albania e, și în țările din Balcanii Occidentali se poate constata clar că în ultimii ani s-au înregistrat progrese constante în realizarea reformelor pe care le-am cerut sub uh, eticheta așa numitelor priorități cheie, key priorities. În Albania, la ora actuală, este în curs o reformă ambițioasă a sectorului justiției. În 2010, în uh, avizul Comisiei Europene, a făcut din această reformă o condiție pentru deschiderea negocierilor. Sectorul justiției și reforma acestuia este în curs lucru care firește are un efect uh, disuasiv, uh, un instrument cu potențial de viitor așadar. Administrația a fost reformată în ansamblu, acum trebuie să se înregistreze progrese la nivel local. Și vă întrebați de ce doresc să scot în evidență atât de mult această reformă a justiției și fac acest lucru în primul rând deoarece poli- voința politică pentru o reformă atât de amplă, atât de grea și de această amploare dovedește o ambiție europeană considerabilă. Nu a fost implicat doar guvernul, ci întreg Parlamentul, inclusiv opoziția de la acea vreme. Cu alte cuvinte, întreg Parlamentul și-a adus contribuția. Reforma justiției din Albania reprezintă un exemplu elocvent și pentru alți candidați. Practic, are un impact asupra întregii strategii pentru Balcanii Occidentali. În continuare, Comisia a înregistrat un efect uh, pozitiv, am putea spune, um, de contagieri și cu alte priorități cheie. Mai e încă de făcut în ce privește combaterea corupției, în ce privește combaterea crimei organizate, însă este evident că fără o justiție independentă această luptă e greu de purtat. În raportul meu am încercat să prezint și acele puncte unde în continuare se înregistrează potignel și unde trebuie să se insiste în continuare dreptul proprietății, de pildă dreptul funciar, dacă vrem ca mai multe firme să investească și în Albania, trebuie să ne asigurăm că putem crea temeiul juridic care să genereze încredere. Având în vedere că mai avem timp, dați-mi voi să profit de ocazie pentru a vă comunica că marile grupuri ale acestui Parlament s-au pronunțat clar și Comisia de asemenea. Iată de ce rugăm Consiliul să nu se refugieze încă o dată într-un pretext uh, și în spatele unor vorbe frumoase, ci să se pronunțe clar pentru Macedonia și Albania și să se pronunțe cât se poate de clar pentru liberalizarea vizelor pentru Kosovo și să deschidă noi capitole pentru Serbia și Montenegru. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Fleckenstein, pentru această prezentare succintă a raportului referitor la Albania și trecem acum la intervențiile colegilor. După lista mea pe care o am aici, dorește să ia cuvântul colegul Cucan. Scholtes, Hagi Georgiu, Zakurafa, Epidideus, Epidideus Ich das war's. Also sind... Cred că cam atât. Șase vorbitori. Propun ca fiecare să ia cuvântul timp de două minute. Are cuvântul înainte de toți domnul Cugan. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim lui Crut Fleckenstein pentru mesajul uh, adecvat și uh, echilibrat cu privire la stadiul uh, situația în Albania. Albania a făcut progrese în ceea ce privește procesul de integrare și este important ca acest proces să evolueze și asta și pentru că credibilitatea noastră în regiune este implicată. Vă pot uh, confirma că atmosfera din politica, lumea politică din Albania a evoluat. Deși există o polarizare politică importantă, totuși atmosfera este mai constructivă. Iar discuțiile politice esențiale se reîntorc în Parlament iar um, reprezentanții um, poporului albanez încep să se ridice la standarde mai înalte. Vorbim și despre reforma sistemului judiciar, o reformă uh, profundă și robustă care are nevoie de timp. Nu este un proces ușor și trebuie să înțelegem că o implementare, implementarea unei astfel de reforme necesită timp și în acest sens aș dori uh, să felicit Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă care au furnizat asistență pentru implementarea acestor reforme. Cred că trebuie să-i felicităm și să menționăm acest lucru. Altfel, Albania mai are încă foarte multe lucruri de făcut. Sunt de acord cu raportorul atunci când vorbește despre zonele unde trebuie făcute progrese. Nu mai am nimic de adăugat acolo. Și în cele din urmă, politica de extindere și procesul de integrare bazate pe condiționalitate reprezintă un o cale cu două sensuri și nu trebuie să uităm asta. Nu trebuie să fim ostaticii unor mișcări politice. Dacă condițiile sunt îndeplinite, atunci și noi trebuie să ne ținem promisiunile. Pentru că dacă nu, punem în joc sau este în joc credibilitatea europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Eduard Cucan! Igo Șoltes, două minute. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul și eu doresc să îi mulțumesc raportorului pentru acest uh, proiect de raport excelent. Sprijinim, practic, aproape toate cele spuse, însă, în acest stadiu aș avea un comentariu despre alinatul 28. Este vorba despre construcția uh, centralelor, uh, hidrocentralelor uh, și efectele lor asupra mediului și ne bucurăm că acest lucru este inclus în uh, raport. 40 uh, de astfel de proiecte se află în zone protejate și este un lucru inacceptabil în lumina protecției necesare a râului afectat, Trebuie să ne opunem acestor proiecte. Sigur că noi susținem energia curată și energia, uh, și energia hidro. Însă, din punct de din punct de vedere economic, aceste proiecte sunt interesante, sunt interesante și pentru bănci, uh, Banca Europeană de Dezvoltare, însă nu trebuie ca aceste bănci să investească în proiecte care se află în uh, zone protejate și trebuie luate în calcul și efectele socioeconomice. Mulțumesc! Îi dăm cuvântul acum domnului Hagi Giorgio de la GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să-i mulțumesc domnului Fleckenstein pentru uh, raport. În calitate de raportor din umbră, cred că pentru Cred că avem o cooperare fructuoasă și raportul nostru poate ajuta Albania. A făcut multe progrese, însă mai are multe uh, Uh, lucruri de făcut pentru a-și accelera uh, procesul uh, și pentru a respecta criteriile de la Copenhaga, care sunt condiția de aderare. Statul de drept, democrația, respectarea diver- opiniilor divergente, iată elementele de bază pentru orice stat membru al Uniunii Europene. Însă, ce s-a întâmplat în decembrie în Parlamentul din această țară nu este deloc de ajutor și nu poate ajuta uh, la independența uh, sectorului judiciar. Trebuie să existe acțiuni clare de combatere a traficului de ființe umane și a crimei organizate, acțiuni de întărire a libertății uh, de exprimare. Uh, de protecția jurnaliștilor și apoi drepturile minorităților trebuie să fie mai bine respectate, nu trebuie să existe niciun fel de discriminare sau de excludere pe criterii eh, etnice. Trebuie protejat dreptul la proprietate pentru toți cetățenii, inclusiv membrii comunităților minoritare. Și Albania trebuie să lucreze într-un spirit de solidaritate cu țările vecine și să-și onoreze angajamentele. Acesta este modul în care pot fi rezolvate problemele. în orice uh, probleme teritoriale implicând uh, țările vecine. Prin amendamentele noastre, sperăm că vom reuși să obținem un text cât mai bun. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Pitideios? Mulțumesc, domnule președinte! Decizia Consiliului de a demara negocierile de aderare ar trebui să ia în considerare anumite aspecte ridicate de raportul dumneavoastră și care au fost de altfel menționate de antevorbitorii mei. Eu m-aș axa pe următoarele aspecte. În Albania există atacuri uh, frecvente împotriva minorității uh, grecești o minoritate, cea mai mare minoritate din Albania. Și s-a vorbit deseori despre aceste atacuri la, mm, în domeniul drepturilor omului, încălcarea dreptului la proprietate. demolarea de biserici, confiscarea terenurilor de la proprietarii greci, mai ales în zonele de coastă terenuri care sunt apoi uh, vândute baronilor uh, uh, din criminalitatea organizată. Plus, tendințele expansioniste față de vecini. Toate aceste aspecte trebuie rezolvate înainte ca Albania să poată să se alăture Uniunii Europene. Mulțumesc, domnule Epitideios. Domnul Boștinaru, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, vă invit să vă aduceți aminte de unde am plecat în 2014, atunci când vorbim despre Albania și cât de controversate au fost dezbaterile privind Albania și lupta strânsă între două părți, socialiștii și PPE. Astăzi, datorită lui Knut, avem un raport bazat pe consens, un progres remarcabil, bazat la rândul său pe progresele realizate de Albania și albanezii trebuie să fie mândri de progresele făcute. De aceea, sprijin pe deplin solicitarea către Consiliu de a uh, stabili o dată pentru demararea negocierilor cu Albania. Salut! respectarea de către Albania a politicii externe și de securitate a Uniunii Europene. Este o invitație clară și către alte state de a face acest lucru. Și în același timp, felicit uh, sau salut uh, rolul regional extrem de pozitiv jucat de Albania și în presă se vorbește despre rolul jucat de primul ministru și de guvernul albanez în regiune. Domnule președinte, Parlamentul European a reușit să obțină progrese în ceea ce privește relațiile cu Albania datorită cooperării între, politicile, între grupurile politice, îmi cer scuze, din Parlament. Pentru că înțelegem cât de pozitiv este să nu ne mai certăm între noi, fie că e vorba despre Albania sau despre Macedonia. De aceea, domnule președinte, îi invit încă o dată pe colegii noștri să continue pe aceeași linie. Avem un alt caz în care trebuie să spunem partidelor noastre afiliate din regiune că avem niște linii roșii, cum a fost în cazul Uh, Macedoniei de Nord. Trebuie să spunem așadar colegilor și prietenilor noștri din partidele afiliate că există niște linii roșii care nu pot fi încălcate și dacă ele se încălca, ele trebuie luată o decizie inclusiv în partidele noastre, în grupurile noastre politice. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Boștinaru! Și în cele din urmă, doamna Zacurava. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc domnului Fleckenstein. Este un raport echilibrat referitor la Albania. Cu toate acestea, dacă tot vorbim de precondiții, credem că ar trebui să se respecte pe deplin drepturile minorităților, așa cum au afirmat și alți colegi. Ați spus pe bună dreptate în raportul dumneavoastră că Albania ar trebui să facă eforturi, așa cum a fost solicitată să asigure condiții de angajare, acces la sănătate pentru minorități. Ați amintit uh, minorități precum uh, minoritatea Roma, însă nu amintiți minoritățile cele mai mari, minoritatea elenă. Anul trecut, Albania a votat un cadru pentru protejarea drepturilor minorităților. Însă, în loc să se asigure că standardele europene vor fi respectate, continuă cu măsurile arbitrare ale guvernului Hocea, guvern anterior. Reprezintă un regres așadar pentru minoritatea elenă, care nu are dreptul să folosească limba greacă, nu se poate defini ca minoritate, nu există o definire pentru, o definiție pentru limba greacă și problema proprietății e de asemenea nelămurită. Există multe regiuni, precum Himara, care nu are statutul corect știi, despre incidentele care s-au produs anul trecut la adresa proprietății deținute de uh, cetățeni eleni. Iată, o încălcare a drepturilor minorităților. În plus, guvernul albanez a distrus clădiri de pe proprietatea comunității elene, încercând să îi alunge din uh, regiunea Himara, în ciuda recomandărilor făcute de ombudsmanul albanez. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu, mai există alți colegi care s-au înscris la cuvânt, așa că îi dau acum cuvântul reprezentantului comisiei. Doamna Calavera, vă rog. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să vă spun că mm, comisia se lovește de limitele. Da, aveți o limită la rapoarte, spune domnul președinte. Da, avem o limită totuși la rapoartele pe care le putem scrie, dar trebuie să vă mărturisesc că rapoartele noastre totuși sunt destul de ample, însă nu contează numărul de pagini, ci contează co- consecvența mesajelor între raportul dumneavoastră și al nostru. Iată de ce, firește, aș dori să-l felicit pe domnul Fleckenstein pentru soluția pe care a găsit-o. De asemenea, doresc să manifest aprecierea pentru faptul că Parlamentul European sprijină recomandarea favorabilă și necondiționată pe care a făcut-o Comisia pentru a deschide negocierile cu Albania din cadrul pachetului nostru de extindere. Aș dori să repet, având în vedere că în 2014 Albania a primit statutul de țară candidat, Albania a făcut reforme cruciale, înregistrând un progres constant și permanent în toate acele domenii legate de cele cinci priorități cheie. Iată de ce credem că această recomandare este cât se poate de pertinentă și o sprijinim. Îmi doresc să spun că trebuie să înțelegem cu toții că e necesar un efort suplimentar pentru a consolida progresul atins până acum. Iată de ce trebuie să vă mărturisesc că proiectul de rezoluție a inclus o serie de propuneri care credem că vor fi foarte utile în dezbaterea internă din Albania. Apreciem în mod deosebit faptul că proiectul de rezoluție vorbește despre reforma justiției, unde Comisia joacă un rol cheie pentru că a primit uh, prin Constituție rolul de observator internațional. De asemenea, sprijinim apelul pe care îl faceți pentru continuarea dialogului politic între toate părțile recomandarea de a apăra statul de drept, combaterea crimei organizate și corupției la toate nivelurile. Apreciem apelul dumneavoastră pentru apărarea drepturilor fundamentale, inclusiv drepturilor minorităților din țară, cât și asigurarea unei respectări a drepturilor funciare. Da, m-a bucurat faptul că ați făcut apel la folosirea platformei regionale, o platformă care poate permite actorilor din regiune să se întâlnească și să-și sporească șansele de împăcare și de a colabora pe calea viitorului. Din această privință îi suntem recunoscători domnului Fleckenstein și tuturor membrilor Parlamentului care și-au adus aportul. Mulțumesc, Knut Fleckenstein, pentru un rezumat. Domnule președinte, vă fac uh, o favoare și că nu mai zic nimic. Cred că s-a zis deja totul. Cred că vom ajunge cât se, vom putea cât, de, cât se poate de repede să elaborăm un document comun și sper că săptămâna viitoare Consiliul să fie la fel de clar. Mulțumim foarte mult, domnule Fleckenstein, pentru prezentarea succintă. Calendarul pentru raport este tocmai același ca și pentru Kosovo și Serbia. Da. 30 august pentru prezentarea amendamentelor. Dragi colegi, înainte de a încheia prima parte a ședinței noastre, dați-mi voi să vă reamintesc. Tocmai am numărat din cei peste 70 uh, de membri ai comisiei noastre sunt prezenți doar 7, da, cei mai buni 7 din comisia noastră, pentru că au fost atât de curajoși uh, încât să rămână până la sfârșit, dar le puteți reaminti colegilor că avem în sala PHS 3C50 o întâlnire comună cu Libe de la 2 și jumătate la 3 și jumătate, după care avem un birou extins cu ușile închise de la 3 și jumătate la 4 și jumătate, ca întâlnire pregătitoare cu doamna Mogherini, după care de la 4 și jumătate la 5 și jumătate ne va vizita ministrul adjunct de extern al Iranului în această sală. De la 4 și jumătate la 5 și jumătate. Prim-ministrul adjunct, îmi cer scudă, al Iranului acest lucru deja s-a comunicat. Veți fi cu toți informați că mâine avem un punct suplimentar pe ordinea de zi, situația din Moldova de la Chișinău, iar acum vă urez poftă bună, bun apetit și încă o dată vă mulțumesc pentru discuțiile interesante referitoare la Serbia, Kosovo și Albania.